asemenea, aș vrea să spun că ieri a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Colegii noștri observatori sunt acolo, pe teren, au fost ieri acolo încă. Nu avem datele oficiale în legătură cu participarea la aceste alegeri. Observatorii noștri încă nu ne-au trimis date oficiale, însă vom primi aceste informații foarte curând. Sper că aceste alegeri să fi fost democratice și sper ca și turul al doilea, de la începutul lunii februarie, să se desfășoare în aceleași condiții democratice. Începând cu 1 ianuarie, președinția Consiliului Europei este deținută de Spania. Sper că prin noul tratat va fi o adevărată reușită și sper că de asemenea vor uh, atinge obiectivele stabilite. Avem o reuniune cu primul ministru Zapatero și vom discuta despre acest uh, trio între Belgia, Ungaria și Spania. Doamnelor și domnilor, în încheiere aș vrea să vă urez uh, numai succes, multă, multă reușită în acest nou an, 2010, și sper că acest deceniu să înceapă cât mai bine pentru noi toți care lucrăm pentru cetățenii europeni. Așa cum v-am spus și săptămâna trecută, un an nou, un tratat nou, o nouă perioadă pentru Uniunea Europeană. Iar Parlamentul nostru este responsabil pentru viitorul Uniunii Europene și cu toții suntem conștienți de acest lucru. Doamnelor și domnilor, acum vom trece la ordinea de zi a sesiunii de astăzi. Procesul verbal din sesiunea trecută, textul acestuia este la dispoziția dumneavoastră. Aveți comentarii? Nu? Prin urmare, considerăm adoptat acest proces verbal. Aș vrea să vă informez de asemenea că, începând cu ziua de astăzi, doamna